Clădirea uh, pe care o ocupă acum uh, are aproximativ 2200 de metri pătrați și este mult prea mică pentru aceste uh, întreprinderi comune, aceste organizații. Pentru uh, deci nu se poate uh, prelungi nici contractul de închiriere. Um, la ora actuală există 4 până la 5 persoane într-un birou. Aceasta este situația actuală. Vor fi pe avenue de la Tassondor la uh, Bruxelles. Există un contract de uzufruct, proprietarii sunt uh, proprietari privați, există um, o legătură bună cu mijloacele de transport în comun și Uh, clădirea, construită în 1981, este renovată la ora actuală și un aspect uh, important este că deocamdată uh, clădirea nu este complet lipsită de asbest, uh, s-a asigurat numai că uh, este sigură din punct de vedere al asbestului, dar proprietarul uh, și-a propus să um, remedieze această situație. Contractul ar fi până în 2015, pe 15 ani până în 2017. Nu se știe dacă um, vor mai exista aceste organizații la momentul respectiv, pentru că ar fi nevoie de decizii ale Consiliului pentru asta Uh, avantajul ca cele cinci organizații să fie toate în aceeași clădire ar fi că ar exista efecte de sinergie la infrastructura IT, la infrastructura de siguranță. Bineînțeles, se pot uh, economisi și o serie de taxe Uh, numărul angajaților va crește, uh, suprafața uh, de birouri va fi la 4800 de, 4800 de metri pătrați, vor exista suficiente locuri de parcare. În plus, prețul de închiriere este de 175 de euro pe metru pătrat, un preț acceptabil. În mod conștient, nu am acceptat cea mai ieftină, cea mai ieftină ofertă pentru că nu ar fi îndeplinit condițiile necesare. Inițial am fi plătit mai uh, puțin, um, aparent, dar ar fi trebuit să închiriem alte lucruri suplimentare și ar fi ieșit mai scump. Deci, la ora actuală, mi se pare cel mai bun, cea mai bună alegere. Uh, costurile de renovare vor fi de 1,19 milioane. Uh, se vor uh, lua 238.000 de euro anual în primii 5 ani. Costurile până în 2017 sunt de aproximativ 9 milioane de euro. În total au existat 27 de ofertanți, aceștia au fost aleși în funcție de un, o procedură clară. La final au rămas șase din care au fost alese cele mai uh, eficiente din punct de vedere al costurilor, apoi s-a făcut licitație, s-au făcut negocieri licitația a fost uh, la nivel european, pentru că au existat întrebări dacă s-au făcut licitația numai la nivelul Bruselului. Până la urmă, costurile totale uh, de renovare sunt uh, costurile, uh, priv, uh, costurile, din costurile totale, 60% sunt suportate de partea privată, restul de către noi, așadar uh, recomand aprobarea acestei propuneri. Mulțumesc. Vă spun um, din, din perspectiva acestor agenții, trebuie să vă spun că am citit cu foarte mare atenție această propunere și cred că n-ar trebui să avem vreo problemă sau vreo obiecție față de această alegere. Pot uh, numai să sprijin uh, ceea ce s-a spus cu privire la această uh, clădire. Intervenție fără microfon. Bun, așadar am decis asta în comisie. Minunat, Monica, poți să dai mai departe vestea bună. Așadar, trecem la punctul de pe ordinea de zi cu numărul 6. Începem acum cu raportorul, iar apoi președintele Băncii Europene de Investiții va putea să-și prezinte poziția și să ne dea informații suplimentare. Ivailo, ai cuvântul. Thank you very much, uh, Madam Chair, Mr. President of the European Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule președinte al Băncii Europene de Investiții, stimați colegi. Am vorbit deja cu, în mai multe ocazii despre subiectul de astăzi. Am să vă amintesc că comisia noastră trebuie să formuleze poziția Parlamentului cu privire la extinderea uh, unei garanții la împrumuturi acordate unor proiecte în afara Uniunii Europene. Încercăm să facem tot ce putem ca să uh, terminăm la timp și să respectăm termenele astfel încât Banca Europeană de Investiții să își poată continua operațiunile fără tensiuni și întreruperi. În același timp, înnoirea mandatului sau la reînnoirea mandatului avem un interes foarte puternic arătat din partea Parlamentului European. Există șase uh, comisii implicate și există o serie întreagă de sugestii, idei uh, care circulă în acest for când este vorba de mandatul extern al BEI. Aș dori să mulțumesc foarte mult uh, Comisiei Europene pentru propunerea excelentă pe care au făcut-o. Vă amintesc că suntem într-o proces, într procedură de codecizie, asta înseamnă că trebuie să cădem de acord asupra aceluiași text, Parlamentul și Consiliul. Și cred că propunerea Comisiei este o bază foarte bună pentru a Uh, găsi această poziție comună. Aș dori să mulțumesc și Băncii Europene de Investiții și uh, președintelui, domnului Meistat, pentru disponibilitatea arătată la orice moment de a discuta orice fel de aspect uh, care uh, îi interesa pe membrii Parlamentului. A fost ceva ceea ce ne-a ajutat foarte mult în munca noastră și va ajuta și la elaborarea opiniei avizului final al Parlamentului. Aș dori să mulțumesc și uh, raportorilor din umbră, cât și raportorilor din celelalte cinci comisii ale Parlamentului. Am să vă prezint pe scurt liniile a um, propunerilor uh, noastre pentru extinderea mandatului extern al uh, Băncii Europene de Investiții. În primul rând, ce dorim să obținem? Să creștem coerența între activitățile băncii și politicile Uniunii Europene. Cred că propunerea pe care o avem la dispoziție asigură o mai bună cooperare între BEI și diferitele instituții ale Uniunii Europene. Aici uh, există inclusiv uh, stabilirea obiectivelor orizontale, stabilirea uh, țintelor pentru statele membre, astfel încât activitățile băncii să completeze uh, politicile Uniunii Europene. În al doilea rând, sugerăm să se uh, elibereze o garanție suplimentară de 2 miliarde de euro, care a fost păstrată în rezervă până acum, și să dăm Uh, mandat uh, băncii europene de investiții să utilizeze acești bani ca garanție pentru proiecte ce țin de combaterea schimbărilor climatice în țări uh, care se ocupă de proiectele băncii, astfel încât să putem sprijini una dintre politicile principale ale Uniunii Europene în afara Uniunii Europene, Uh, și anume combaterea schimbărilor climatice. Am avut foarte multe dezbateri cu privire la rolul băncii în ceea ce privește angajamentul Uniunii Europene de a uh, avea activități în domeniul uh, obiectivelor de dezvoltare stabilite de Națiunile Unite și în țările în curs de dezvoltare. Aceste dezbateri au mers în direcții diferite. Aș putea să spun ca să rezum situația, că nu putem și nu dorim să se schimbe profilul băncii europene de investiții. Este o bancă de investiții care funcționează foarte bine, este la, lucrează la un nivel înalt și trebuie să continue să facă acest lucru. În același timp, multe din proiectele finanțate deja au un impact ce ține de dezvoltare. Ceea ce sugerăm noi este să se facă un impact, o evaluare a impactului mai formală a acțiunilor BEI în țările în curs de dezvoltare. Și asta este o parte a politicii Uniunii Europene în aceste țări și va fi foarte important să putem evolua ce aduc activitățile BEI uh, și cu ce contribuie la evoluția acestor țări. Acest lucru înseamnă mai exact că sugerăm ca banca să uh, depună să se consulte cu toți actorii implicați înainte de a începe proiectele și să uh, facă unele evaluări cu privire la dimensiunea ce ține de dezvoltare. În al doilea rând, să existe o raportare cu privire la uh, realizările activităților, în urma activităților băncii în țările respective. Banca, și trebuie să înțelegem acest lucru și să transmitem și un mesaj clar Consiliului, banca are nevoie de personal suplimentar în primul rând și, în al doilea rând, trebuie să aibă acces la granturi din partea Uniunii Europene dacă dorim ca această bancă să lucreze în state mai puțin dezvoltate care nu pot să asigure uh, condițiile pentru uh, buna funcționare a lucrurilor. Încercăm să propunem într-un mod formal o mai bună cooperare între BEI și alte instituții financiare fie ele instituții financiare internaționale, fie instituții ale băncii mondiale sau instituții uh, de uh, ajutare pentru dezvoltare. Avem bune exemple de cooperare până acum. Această sugestie se uh, bazează pe studii făcute la comisie cu privire la granturi și cu privire la experiențe făcute de, uh, și pe baza unor experiențe făcute de comisie în uh, Africa, de exemplu. Așadar, uh, sugerăm să dezvoltăm aceste practici și să stabilim un grup de lucru pentru a vedea în ce măsură uh, colaborarea între aceste uh, instituții de, de finanțare poate să fie îmbunătățită. Există un aspect pe care îl menționăm în raport și vă avertizez că va fi unul dintre punctele centrale când vom negocia cu Consiliul și anume este vorba de plafoane. Banca lucrează în limita unui plafon total de 26,8 miliarde de euro. Fondurile sunt alocate pe diferite regiuni. Uniunea Europeană a solicitat BEI în ultimii ani să își uh, mărească, să-și crească activitățile în anumite regiuni. Și, în plus, s-au inclus o serie nouă de țări care să fie eligibile pentru acest mandat. Asta înseamnă că dacă dorim ca banca să-și păstreze ritmul activităților, va trebui să dispună de fonduri suplimentare. Noi am uh, recomandat o creștere proporțională a plafoanelor, în Comisia Buget fiind, trebuie să vă spun că diferența ar fi de 9% uh, ca impact asupra bugetului. Este vorba de uh, noi bani care trebuie să fie adăugați la fondul de garantare. ar fi bani foarte bine cheltuiți, uh, calculele ne arată acest lucru. Încă un punct pe care aș dori să îl uh, menționez este vorba de viitorul finanțării pentru dezvoltare pe viitor. Noi deocamdată ne gândim la mandatul până în 2013. Foarte curând va trebui să pornim o procedură similară pe baza raportului um, unui grup de experți uh, conduși de domnul Siu, un expert cunoscut în sectorul financiar. E bine, um, în acest grup s-au făcut o serie de propuneri uh, cu privire la modul în care să fie cheltuiți banii pentru dezvoltare al Uniunii Europene, inclusiv um, aspectul unor filiale ale Băncii Europene de Investiții sau uh, alte astfel de instituții. Nu putem să știm care va fi dezbaterea în acest subiect dar cred că este necesară și este foarte important ca toți actorii și toate părțile interesate să discute și să despată cum diferitele fonduri ale Uniunii Europene pot fi utilizate mai bine pentru dezvoltare. Noi vom sugera crearea unui uh, grup de lucru care să ajungă la un rezultat înaintea uh, mandatului viitor, înaintea discuției cu privire la mandatul viitor. În ultimul rând, este un subiect uh, obișnuit la Parlament, tot ce ține de, de transparență, mai multă informație, mai multe informații publice cu privire la activitățile băncii, uh, informații mai structurate pentru Parlament, o mai bună concentrare asupra evaluării impactului a viitoarelor proiecte ale, Uniunii, ale Băncii Europene de Investiții. Sunt aspecte pe care le veți regăsi în raport la diferite articole. Aș putea să vă spun că au existat propuneri foarte interesante care au pornit de la a propune chiar restructurarea ă, totală a activităților. Nu este ceea ce dorim să facem. Noi dorim să ne bazăm pe experiența foarte pozitivă a BEI și să construim pe aceasta. Nu dorim să introducem noi riscuri și uh, schimbări foarte mari, pentru că trebuie să uh, menținem punctele forte ale băncii așa cum sunt ele. Doamnă președinte, aș încheia cu aceasta. Am sugerat un uh, termen până în 4 noiembrie pentru amendamente la acest raport, dacă nu există obiecții din partea colegilor din comisie, sugerez să restrângem acest termen astfel încât să putem vota raportul în comisie la finalul lunii noiembrie. Fac această propunere pentru că am avut o serie de discuții cu colegii din celelalte comisii, uh, cu raportorii din umbră. Așadar, dacă nu există obiecții din partea colegilor, eu propun să stabilim termenul pentru amendamente pe 28 octombrie, astfel încât să putem să ne încadrăm în programul pe care l-am dori și anume să se voteze în comisie la finalul lunii noiembrie. Mulțumesc! Înainte să discutăm orice altceva, vom clarifica această ultimă propunere. Dacă depunem amendamentele pe 28 octombrie, va fi uh, joia viitoare la ora 12. Dacă avem termenul pentru amendamente uh, atunci, pentru a putea avea și traducerile ca să putem vota în noiembrie. Așadar, stabilim uh, atunci termenul sau există obiecții? Putem pe 29 octombrie, fără a avea prea mari probleme de calendar aici? Um, Der, der 29. wird... Da, cred că 29 octombrie poate fi o dată potrivită. Așadar, nou termen pentru depunerea amendamentelor, 29 octombrie, ora 12. Ok, also nächsten Freitag. În regulă. Bun. Vinerea viitoare la 12. Acum, am să-i rog încă o dată pe toți colegii și pe toate colegele în timp ce vorbea raportorul a existat un sunet de fond pentru că, bineînțeles, toată lumea mai dorea să dezbată subiectul anterior. Este uh, ceva ce este valabil pentru cei doi coordonatori ai PPE. Am să vă rog, când va interveni președintele Băncii Europene de Investiții, cum spuneam, vă rog, iată, se aude liniștea. Aveți cuvântul, vă rog. Mersi, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru că ați creat condițiile necesare unei discuții liniștite. Întâi de toate, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Calfin, raportor și raportorilor din celelalte comisii. Am primit foarte multe întrebări și consider că este un semn foarte bun. Un semn că atât raportorii cât și ceilalți membri s-au implicat în mod real în această revizuire a mandatului extern al Băncii Europene de Investiții. Am să urmez punctele așa cum au fost ele prezentate de domnul raportor și am să încerc să răspund pe scurt la fiecare dintre ele. Primul punct subliniat de domnul Calfin este nevoia de îmbunătățire a coerenței între activitățile BEI și politicile Uniunii Europene. Acesta este, cred, un, un aspect esențial. Evaluările care au fost făcute de experți externi confirmă că, pe ansamblu, operațiunile BEI sunt în conformitate cu politicile UE, dar, evident, această sinergie poate fi îmbunătățită și, de altfel, Comisia a făcut o propunere care ne alăturăm și noi de a adopta în mod regulat uh, niște orientări comune comune între Comisie și BEI în ceea ce privește operațiunile pe care le derulăm în afara Uniunii. Așa că pe acest prim punct cred că aveți în totalitate dreptate. De fapt, adesea în călătoriile pe care le fac în străinătate constat că acțiunile Uniunii Europene, care obiectiv sunt cele mai importante, sunt foarte importante și aici mă refer și la instituțiile europene și la statele membre. Din acest punct de vedere suntem de departe cei mai importanți din lume, însă nu avem vizibilitatea de care ar trebui să ne bucurăm, fiindcă nu ne coordonăm bine acțiunile. Și de aceea, orice efort făcut pentru o mai bună coerență se va bucura de sprijinul nostru. Un al doilea aspect pe care l-ați evocat este propunerea de a aloca cele 2 miliarde care au fost puse în rezervă în decembrie 2005, deci aceste 2 miliarde să fie alocate acțiuni împotriva schimbărilor climatice. Bei nu poate decât să fie de acord cu această propunere, fiindcă, evident, este și una dintre prioritățile noastre. Sigur, cele 2 miliarde nu vor fi folosite în totalitate într-o singură regiune a lume, a lumii. Și aș fi foarte încântat dacă Parlamentul și Consiliul ar putea să aprobe această propunere a Comisiei. O a treia chestiune menționată de domnul raportor este un subiect mai sensibil. E vorba de contribuția Băncii Europene de Investiții la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Aceste obiective se referă în esență la reducerea sărăciei. Domnul raportor a sugerat că nu trebuie să urmărim modificarea schimbării profilului activității BEI și nu trebuie să transformăm BEI într-o adevărată bancă de dezvoltare. Dacă ați propune așa ceva, Consiliul cu majoritate s-ar opune în mod clar. Însă, domnul raportor a mai adăugat că BEI trebuie să fie mai atentă la impactul pe care aceste operațiuni uh, îl au asupra dezvoltării. Finanțăm proiecte care contribuie la dezvoltarea economică cu speranța că această dezvoltare economică va avea un efect pozitiv asupra uh, nivelului sărăciei Însă legătura este una indirectă, trebuie să recunoaștem. Nu suntem uh, încă pregătiți să finanțăm operații care uh, urmăresc lupta directă împotriva sărăciei, de exemplu în domeniul educației sau sărăciei, sau um, educației sau um, sănătății e vorba de interese, e vorba de împrumuturi cu uh, niște rate de dobânzi reduse și nu putem face acest lucru fiindcă uh, am ajunge să ne finanțăm propriile împrumuturi. Deci, cred că Trebuie să um, procedăm astfel încât impactul asupra dezvoltării să poată fi analizat în mod oficial și sistematic pentru toate operațiunile noastre în afara UE. Și, dacă am înțeles corect, în acest sens doriți să evoluăm și cred că acest lucru este posibil cu două condiții menționate și de dumneavoastră, domnule raportor. În primul rând, să acceptăm că put- putem recruta personal suplimentar pentru operațiunile noastre în afara UE și aici vreau să prezint lucrurile foarte clare. În ceea ce privește Consiliul meu de administrație, care este compus din reprezentanții celor 27 de state membre, când propun să avem personal suplimentar în operațiile în UE, deja apare o problemă. Când propun personal suplimentar pentru operațiunile în afara UE, aici mă lovesc de o rezervă, mai ales din partea statelor membre care au propriile lor agenții de dezvoltare și care nu doresc ca Banca Europeană de Investiții să se poată dezvolta în acest sens. Deci, aș fi tentat să răspund da, domnule raportor, sunt de acord cu direcția sugerată de dumneavoastră, dar trebuie să putem recruta personal suplimentar pentru a duce mai departe evaluarea impactului și pentru a asigura o supraveghere, o monitorizare mai exactă a operațiunilor, în primul rând, și în al doilea rând, cum a spus și dumneavoastră, trebuie să putem avea acces la fonduri concesionale, pentru că în cazul operațiunilor în țările cele mai sărace, trebuie să putem face niște, să da credite la ratele dobânzii sub ratele pieței. Și nu trebuie să uh, hotărâm noi că reducem aceste rate ale dobânzii uh, doar pe baza unor intervenții din exterior, fie acestea din partea bugetului european sau a uh, bugetelor naționale prin fonduri fiduciare. Deci este foarte important, dacă dorim să fim atenți la impactul asupra dezvoltării, deci este important, cum spuneam, să avem acces uh, sporit la aceste fonduri. Al patrulea aspect menționat de domnul raportor este nevoia de îmbunătățire a coordonării cu două instituții financiare internaționale. Sunt în totalitate de acord cu cele spuse de dumneavoastră și eu susțin, de fapt, foarte intens în întâlnirile preși... președinților băncilor la care participă și BEI, înainte nu se întâmpla asta, dar în aceste întâlniri întotdeauna susțin organizarea sistematică a cooperării între instituțiile financiare internaționale pentru a evita dublarea eforturilor, analiză proiecte. Ne putem baza pe cele făcute de o instituție care este lider într-un anumit uh, domeniu, ceea ce în engleză se numește mutual reliance, cred că este o formulă care permite reducerea costurilor pentru instituțiile în cauză și mai ales pentru uh, cei care vor lua împrumuturi, dat fiindcă noi cofinanțăm operații E vorba de oameni care, de entități care trebuie să răspundă la aceleași întrebări formulate diferit și ar fi mult mai simplu pentru aceștia dacă ar exista o singură analiză condusă de o instituție și celelalte să accepte aceste rezultate. Deci, evident, e vorba de o comparare consolidată între instituțiile financiare internaționale și nu pot decât să fiu de acord. Cu președintele Baird am semnat un memorandum de înțelegere care uh, se referă exact la acest lucru. Un al cincilea punct pe care l-ați menționat este această combinare, acest blending între uh, credite și subvenții, este vorba de accesul crescut al BEI la fonduri concesionale e o formulă, chiar dumneavoastră ați menționat un exemplu care funcționează, fondul fiduciar pentru infrastructură în Africa, unde se combină împrumuturi sau credite BEI cu subvenții care vin dintr-un fond fiduciar alimentat în același timp și din bugetul european și din contribuții voluntare ale statelor membre. Și în cadrul acestui fond fiduciar pentru infrastructură în Africa se asociază alte instituții financiare și Astfel, organizăm o adevărată cooperare pentru a finanța proiecte de infrastructură în Africa. Iată deci un model interesant care ar putea, de ce nu, să fie multiplicat și în alte regiuni dacă dorim uh, să promovăm această idee a uh, mixului, a combinării acestor credite BEI cu subvenții care vin din alte surse. Un al șaselea punct menționat de dumneavoastră, domnule raportor, este chestiunea plafoanelor. Trebuie să recunoaștem că plafoanele actuale prezintă probleme pentru că statele membre ne-au cerut atunci când uh, a izbucnit criza, să accelerăm uh, acordarea de credite în și în afara Uniunii Europene și am utilizat fondurile disponibile mai repede decât era prevăzut pentru statele membre și sumele disponibile în prezent se limitează în anumite cazuri, deci sunt limitate și reduse. Asta se întâmplă mai ales în ceea ce privește segmentul destinat țărilor candidate sau posibil candidate din Balcanii de Vest. Deci e vorba de fondurile de preaderare și uh, în uh, acest fond rămâne o sumă foarte mică. Fie găsim o soluție, fie trebuie să renunțăm la aceste state care sunt foarte apropiate de Uniunea Europeană. Unele dintre ele sunt chiar angajate pe calea către aderarea la Uniunea Europeană și dacă nu găsim o soluție, va trebui uh, foarte dur să oprim aceste operațiuni, ceea ce nu e posibil. Deci soluția trebuie găsită. În orice caz, în amendamentele introduse de dumneavoastră se sugerează un minim și dacă peste asta ni se solicită să intervenim în nouă state, au fost menționate cinci astfel de state în care s-ar putea să trebuiască să intervenim în viitor, atunci uh, ar trebui cel puțin să adaptăm în mod proporțional plafonul pentru a reflecta și operațiunile noastre în aceste state. Și ați mai menționat, domnule raportor, ca ultim aspect, uh, perspectivele financiare care vor începe cu 2014. Ați spus că discuțiile trebuie să înceapă cât mai repede posibil, fiindcă aceasta este ocazia esențială de a revizui arhitectura ajutorului financiar acordat în numele UE și, poate, în contextul acestor noi perspective financiare, am putea merge puțin mai departe în sensul sugerat de grupul de experți condus de Michel Conesu, și sper că în discuțiile pe care le vom avea înainte în, de aceste perspective financiare vom putea să uh, avem în vedere și uh, proiectul prezentat de grupul de experți. Iată, doamnă președinte, acestea sunt primele mele reacții la raport. Vă mulțumesc. Pare să existe un consens larg. Întreb colegii, dorește cineva să intervină? cu privire la cele două intervenții? Se pare că nu. A, totuși, Ioran. Uh, I have a question. Uh, as far as I... Am o întrebare. Din cât am înțeles din partea celor doi oratori, unele state membre uh, sunt oarecum uh, ezitante, nu vor să extindă acest mandat al uh, BEI. Uh, E din cauza că le teamă de costurile suplimentare, e o problemă de principiu, li se pare că dacă extind mandatul extern există anumite riscuri, poate că Banca Europeană de Investiții nu ar mai putea să joace același rol pe plan european. Deci vreau să știu dacă această rezistență este mai degrabă de natură principială sau de natură economică și dacă nu cumva poate să existe un conflict între rolul jucat pe plan intern în cadrul Uniunii Europene și în afara ei. Mulțumim, Helga, acum. Thank you very much for... Vă mulțumim frumos pentru prezentări și vreau să mulțumesc și raportorului. Noi suntem de acord cu um, punctul dumneavoastră de vedere în general, dar aș vrea să fac uh, câteva observații necesitatea de a finanța uh, operațiunile BEI și de a le garanta este suficient de crucială pentru a fi menționată și în articolele uh, legii, nu numai în preambul. Deci noi vrem să uh, facem această observație. Apoi, în ce privește gestionarea uh, resurselor naturale, așa cum aparea în articolul 31 al tratatului, deci credem că ar trebui să se facă această mențiune, menționare, mă scuzați, și în decizie, pentru că altfel atragem mai mult atenția asupra acestui aspect și dăm mai multă uh, importanță în text. Apoi, în ce privește limba folosită pentru uh, consultații și aici credem că formularea ar putea să fie mai bună. Apoi, în ce privește operațiunile de finanțare și uh, studiul de impact asupra, um, um, în ce privește impactul ecologic, ca să spun lucrurile pe scurt, cam astea erau principalele mele observații, dar din punctul de vedere al nostru, al verzilor, noi suntem de acord cu dumneavoastră. Am să vă dau însă mai și alte uh, um, um, observații în scris și credem că există posibilitatea de a îmbunătăți anumite lucruri din text. Da, mulțumim, Carl. Domnul Alvaro. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Numai câteva remarce. Vreau să uh, îl felicit mai întâi pe domnul raportor pentru că credem că a făcut o treabă foarte bună și că s-a implicat mult și a mers în miezul problemei. Când faci acest lucru, însă, riști să faci aproape parte din uh, Consiliul de Gestiune al uh, instituției respective, pentru că cu cât știi mai multe, cu atât uh, ești conștient de mai multe lucruri și mă întreb dacă această formulă de micromanagement n-a mers un pic prea departe în ce privește pe raportorul nostru. Nu o să depunem mai multe amendamente, dar credem că este important să uh, menționați și strategiile pe care Banca Europeană de Investiții trebuie să le finanțeze la nivel european, ca de exemplu strategia mm, uh, pentru Marea Baltică, Europa 2020, viitoarea strategie pentru zona Dunărei. Deci, uh, pentru ca și aceste lucruri să apară în text, noi vom depune amendamente. Oricum, pe ansamblu, suntem de acord cu poziția raportorului și credem că rezultatul final va fi unul foarte bun. Mulțumim, doamna Matera. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să vorbesc despre reducerea sărăciei și eu cred că așa cum au spus și antevorbitorii mei, este esențial ca uh, modul de acțiune să se modifice pentru a putea lupta cu adevărat împotriva sărăciei în lume și de aceea este nevoie de mai multe resurse umane pentru că știm că toate statele membre sunt afectate de criza economică și ezită poate să dea resurse suplimentare, deci nici Banca Europeană de Investiții nu poate să-și facă speranțe prea mari. Însă poate că putem să sugerăm o abordare mai directă. Deci BEI ar putea să se ocupe de acele proiecte care au cel mai mare impact asupra uh, populației, dezvoltării, creșterii economice, asupra drepturilor omului. Deci poate că ar fi bine să rediscutăm lucrurile din această perspectivă, o perspectivă pe termen lung și să uh, schimbe uh, perspectiva și în cadrul uh, Consiliului de Gestiune. Mulțumim, dăm cuvântul uh, domnului Meistat ca să poată să reacționeze. Domnul Meistat, pentru a răspunde la prima dumneavoastră întrebare apropo de uh, motivul pentru care statele sunt reticente la um, extinderea mandatului Băncii Europene de Investiții și să o transforme într-o adevărată bancă de dezvoltare. Cred că există două motive. Primul este această uh, teamă și unele state membre au exprimat-o ca atare. Deci, e, acele state se tem că dacă bei își extinde prea mult activitățile în afara Uniunii Europene, acest lucru s-ar face în detrimentul operațiunilor sale în interiorul UE. Și acest lucru este cu atât mai valabil uh, um, atunci când se gândesc la strategia Europa 2020, care este una uh, esențială pentru viitorul Europei și s-au mai menționat și alte strategii, precum cea pentru Marea Baltică sau pentru regiunea Dunării. Deci, temerea este că o prea mare extindere a activităților BEI în afara granițelor UE, cum spuneam, uh, ar uh, afecta în mod negativ uh, operațiunile noastre pur europene. Un al doilea motiv, așa cum am mai spus, este faptul că multe state membre au propriile lor agenții de dezvoltare care sunt bine puse pe picioare și nu doresc să existe o concurență din partea unei alte instituții europene. După părerea mea, acestea sunt principalele două motive uh, pentru care nu există un uh, consens larg în favoarea extinderii mandatului BEI în afara uh, limitelor Uniunii Europene. Eu pot să fiu pentru sau împotriva anumitor amendamente, dar cred că, da, am putea să fim de acord cu ideea menționării a ceea ce a spus dumneavoastră și în text, nu numai în preambul. Și pentru a răspunde la ultima dumneavoastră întrebare, stimată doamnă, să cerem băncii europene de investiții să joace un rol mai pregnant pe plan social, da, dar ar trebui ca instrumentele noastre să ne permită acest lucru, pentru că noi facem credite la, cu o rată a dobânzii preferențială. Și am, ar trebui să putem să identificăm acțiuni care au un impact social important, de exemplu în domeniul educației sau al îngrijirilor de sănătate. Da, s-a mai întâmplat în trecut, de exemplu, am finanțat uh, anumite spitale, dar, în general, e greu să finanțezi asemenea proiecte cu niște credite care au un cost, pentru că uh, cel care contractează acest uh, împrumut, nu numai că trebuie să ramburseze, dar trebuie să plătească și o anumită rată a dobânzii. Deci eu cred că există alte instrumente pentru a lupta împotriva sărăciei mai adaptate decât uh, creditele de la Banca Europeană de Investiții. 5 minute. Mai avem 5 minute. Vă rog. I have two questions. First one is regarding... Am două întrebări. Mai întâi ce privește amendamentul 55. Care este motivul măririi fondurilor cu un miliard? E anexa 1, amendamentul 55. Există o legătură cu anexa 2 sau e vorba despre activități în general? Și al doilea lucru, care este nivelul provizioanelor în procente? deci provizioanele pentru a garanta împrumuturile uh, toxice sau uh, uh împrumuturile unde există un risc mare <clears throat> în procente. Uh, on, on the second question, of course we are... Pentru a răspunde la a doua întrebare, domnul Meștat, noi aplicăm regulile în vigoare pentru bănci, respectiv cerințele de la Basel. Trebuie să alucăm o parte din capitalul nostru propriu și pentru operațiunile cu risc trebuie să folosim o cotă parte mai mare a capitalului. Iată de ce chiar în această dimineață am discutat la comisie despre finanțarea strategiei Europa 2020 și despre faptul că trebuie să găsim noi instrumente de finanțare care ar uh, ar da un efect de levier, un efect de pârghie mai avantajos, pentru că astfel uh, um, cota parte din capital folosită de BEI ar scade și, uh, și împrumuturile ar avea niște ratele de bunzi mai interesante. Deocamdată această rată este de 0,4% din totalul capitalului noastre proprii. Deci deocamdată nu am avut probleme cu împrumuturile noastre. Mulțumim. <clears throat> Acum raportorul la final. Thank you very much, uh, Vă mulțumesc, doamna președintă. Foarte pe scurt, vreau să dau câteva răspunsuri. În grupul nostru deja am mai discutat despre extinderea mandatului be în afara granițelor Uniunii Europene. Deocamdată, numai 10% din operațiunile BEI se desfășoară în afara Uniunii Europene, deci această extindere a mandatului nu cred că ar fi o atât de mare amenințare pentru operațiunile din cadrul Uniunii Europene. Nu cred că este un argument prea puternic. Rămâne apoi chestiunea bugetului care este uh, foarte delicată în ochii statelor membre. Și pentru a răspunde la ultima întrebare a domnului Godmanis, s-a vorbit, uh, uh domnul Meștat a vorbit despre riscul foarte scăzut per ansamblu dar aici este vorba despre un document special, vorba despre o garanție care va fi oferite de Uniunea Europeană din banii contribuabililor pentru operațiunile făcute în afara Uniunii Europene. Și știți că atunci când vrei să fii o bancă foarte competitivă, trebuie să calculezi foarte bine uh, cui acorzi împrumuturi și care este rata de risc pe care ce, ce, ce o asumi și apoi, în afara Uniunii Europene, noi vrem să oferim această garanție pentru a permite băncii să uh, funcționeze în cele mai bune condiții și credem că acolo se vor folosi până la 9% din uh, capitalul propriu total, iar uh, noi vom garanta până la 60% din totalul operațiunilor, din riscul operațiunilor, cu alte cuvinte. Un alt aspect important care a fost evocat de Helga Truppel, consultările pe teren. Am discutat foarte mult despre acest lucru. Mulți dintre colegii deputați sunt interesați de acest aspect. Domnul Meistad nu a vorbit despre asta, dar Banca Europeană de Investiții colaborează mult cu promotori care pot să fie ori companii, ori state. Și de fapt acești promotori locali, acești parteneri la fața locului, cei care uh, promovează uh, posibilitatea creditelor, cu alte cuvinte, sunt cei care fac și discuțiile cu părțile interesate de pe teren. Deci nu banca însăși face aceste uh, consultări ale părților interesate pe teren, ci acești uh, promotori ai împrumuturilor. Bineînțeles că când vorbim despre corporații financiare, știm foarte bine care sunt uh, limitele uh, care există pentru aceste consultări. Mulțumesc. Am să vă amintesc tuturor celor care nu și-au putut mar- uh, nota tot finalul pen, termenul limită pentru depunerea uh, amendamentelor 29 octombrie la ora 12. Bun trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumim, bineînțeles, <laughs> domnule, pre domnule președinte. Și, bineînțeles, cred că vom, uh, ne vom mai întâlni, mai ales când uh, discutăm despre Agenda 2020. Iată, apare și domnul Böge. Ne bucurăm foarte mult. Trebuie să discutăm atât uh, bugetul rectificativ, punctul 5 de pe ordinea de zi și uh, punctul 7 de pe ordinea de zi, când este vorba de uh, mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene. Aceste două lucruri sunt strâns legate. Cred că Reimer trebuie să-și tragă sufletul puțin sau va prelua microfonul și va face o introducere. Laslo, uh, Facem întâi raportul lui Reimer sau dorești să prezint tu întâi și apoi Reimer? Oricum sunt foarte strâns legate cele două, dar întotdeauna cred că sarcina ta este uh, după uh, propunerea raportorului. Reimer, să începem cu tine așadar. Te rog, da. Vă mulțumesc, îmi cer uh, scuze. Inter... Îmi cer scuze că am uh, venit atât de târziu, dar am fost la Berlin mm, pentru o discuție foarte importantă. Steter Tropfen höhlt den Stein, sagt man ja. Ähm, ja, bei der Mobilisierung des Așadar, când este vorba de mobilizarea fondului de solidaritate pe baza acordului interinstituțional din 2006, din mai 2006, trebuie să vă spun faptul că în mod maxim se pot uh, mobiliza un miliard de euro. Comisia pe baza solicitărilor Irlandei cu privire la efectele acestor Uh, inundații din noiembrie 2009 și pe baza cifrelor prezentate de către partea irlandeză, Comisia, după cum spuneam, a utilizat uh, clauza specială a articolului 2 aliniatul 2 când este vorba de uh, catastrofe regionale ieșite din comun ca uh, motiv pentru a mobiliza uh, fondul de solidaritate având în vedere seriozitatea și gravitatea acestui, um, acestei catastrofe regionale, intervină acest articol 2 al regulamentului cu privire la Fondul pentru Solidaritate și din acest motiv și Comisia susține acordarea acestui ajutor. Este vorba de 13, aproximativ 13 milioane de euro din Fondul Um, de solidaritate al Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere nu există rețineri, însă există procedura obișnuită de care trebuie să vă aduc aminte. Trebuie și Comisia Regii să, își dea, să dea un aviz înainte de decizia uh, Comisiei pentru Buget. Și din nou există problema că uh, creditele de plată trebuie să vină din Fondul Social European. Este ceva uh, ce este o problemă uh, veșnică um, când discutăm despre astfel de situații și sperăm, uh, ne rugăm de fiecare dată să rămână bani suficienți pentru plățile din Fondul Social European. Este singura reținere pe care aș putea să o um, enumăr. În rest, nu pot decât să recomand această alocare. Mulțumesc. Este prevăzut termenul pentru amendamente la 28 octombrie la ora 12. Vom vota pe 9 noiembrie și în a doua sesiune din noiembrie se va vota în plen. Dar nu trebuie să votăm dacă nu primim banii de la Laslo. you don't need to be in, in uh, uh angst for I... Nu trebuie să vă temeți. Este foarte clar că în astfel de situații, ca în alte astfel de situații comparabile, Comisia pentru Bugete este foarte înțelegătoare și dornică să ajute. Chiar dacă este vorba de o daună, să-i spunem așa, regională, trebuie să vă spun că în țara mea există discuții foarte multe și discuții eurosceptice cu privire la asta. Pentru că noi avem acest dezastru cu um, nămolul toxic care s-a scurs. Este o, o catastrofă gravă, dar regională. Și este ceva interesant care este soluția uh, de bază. Suntem peste 0,6% din uh, venitul național brut al țării respective. Regional este mai puțin de 0,6%, ce este peste este un dezastru natural. Ce este sub această limită la nivel regional, după părerea mea, aici uh, dimensiunea naturală nu este atât de clară. Deci putem spune că numai pentru dezastre na naturale și nu pentru daune industriale se acordă. Dar aici lipsește ceva din fondul uh, de solidaritate. La acest punct, poziția raportorului este da și asta este, dar doresc să, vă fol să mă folosesc de această oportunitate pentru a vă spune că trebuie să ne gândim că există alte dificultăți și catastrofele industriale ar putea fi foarte, foarte, um, um, foarte grave. Uh, în India a fost, uh, a fost un caz similar acum câțiva ani și acolo este nevoie de solidaritate. Dar, în același timp, nu trebuie să uităm că cei care sunt responsabili, până la urmă, vor trebui să fie ei cei care să plătească. Deci s-ar putea ca pentru viitor să fie logic să avem un serviciu special uh, care să fie un fel de împrumut, o reacție imediată, o acțiune rapidă, zic imediat, nu câteva luni mai târziu. Așadar, o acțiune imediată pentru a ajuta regiunile care se află în dificultate, însă, atunci când se atribuie responsabilitatea, cei care sunt responsabili să plătească. Deci ar fi practic un fel de împrumut. Am încheiat cu acest subiect. Termenul este același, eu sper însă că nu vor exista amendamente, pentru că nu, este, nu așa se obișnuiește. Ultima mea remarcă nu este direct la subiect, dar în legătură cu acesta. Săptămâna trecută, în plen, am fost șocat când raportarea noastră, Sidonia, a avut patru minute să discute despre întregul buget, iar apoi faptul că eu am putut să menționez iar eu, pentru a menționa un mic aspect al bugetului, am avut parte de tot patru minute. Este ceva greșit în organizarea timpului nostru de intervenție în plen. M-am înroșit de rușine, aveam sentimente de vinovăție pentru că acordasem atât de puțin timp raportoarei principale care a lucrat un an de zile cu privire la un subiect și am acordat același, același timp de vorbire pentru niște mărunțiși. Eu aveam două bugete rectificative, așadar patru minute de două ori și încă două minute ca să închei și să trag concluziile. Deci, cred că ar trebui să spunem clar că bugetul anual este cheia lucrărilor Parlamentului și ar trebui să-i acordăm raportorului șansa să transmită mesajul esențial publicului european. Buget rectificativ, 4 minute, a fost amuzant. Acum a durat 5 minute să vorbesc, dar sper că în plen nu va trebui să spun nimic. Mulțumesc. Da, cu toții uh, înțelegem ce ne-ai spus. Dar uh, administrația Parlamentului a luat titlul. A văzut raportor, raportorul raportor și nu s-a mai uitat ce este în spatele acestui titlu. An. Bag up some of the uh, Aș vrea să mă refer la câteva dintre remarcile făcute de Laslo. În primul rând, e clar că e nevoie de mult timp până să ajungă banii. Și asta ar putea să reprezinte o problemă. Unii dintre noi aveam îndoiel cu privire la ideea aceasta al Fondului Solidarității, care, odată cu inundațiile din Alpi, a primit undă verde. Mi-amintesc când domnul Schroeder a mers acolo și mi-amintesc faptul că noi am spus nu faceți asta, fiindcă veți avea de plătit pentru asta încă 25 de ani de acum înainte și se pare că asta se întâmplă. Dar întrebarea mea, dat fiindcă avem aici reprezentanții comisiei, deci întrebarea mea se referă la posibilitatea ca procedura să devină pe viitor mai rapidă sau dacă în dispoziții se spune că e nevoie de așa mult timp. Și în al doilea rând, întrebarea menționată de Laslo cu privire la situații în care se produc nu dezastre naturale, ci alte dezastre. Asta s-a discutat atunci când am înființat Fondul Solidaritatea și mă întreb care sunt opțiunile pentru cazuri cum este cel care s-a întâmplat în Ungaria. Deci, care este posibilitatea să se folosească Fondul Solidaritatea? Brian Crowley. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc raportorului pentru pasiunea de care a dat dovadă în alocarea fondului Solidaritatea. Orașul meu a suferit inundații în 2009. 18 milioane de euro au fost daunele suferite de orașul meu, care este o zonă rurală, și există și multe companii care au reușit să-și redeschidă activitatea. De aceea e important ca acești bani să ajungă unde trebuie. Dar vreau să vă atenționez, dacă îmi permiteți. N-ar trebui ca fondurile să ajungă imediat. Fiindcă, așa cum ne-a spus Laslo, trebuie să ne asigurăm că nu este altcineva responsabil pentru că alte sisteme nu reușesc să acopere Sigur, ar fi bine dacă am putea grăbi lucrurile, dar în ceea ce privește accesul imediat la fonduri, nu cred că e prea ușor de pus în practică. Și ideea lui Laslo de mecanism de creditare pentru uh, dezastrele cauzate de om, cum a fost în cazul Ungariei, unde e nevoie uh, imediată de adăpost, de măsuri de siguranță și protecția sănătății cetățenilor și care nevoi depășesc capacitatea normală a serviciilor relevante, atunci da, ar trebui să fie fonduri disponibile imediat. Sunt de acord cu Laszlo, e ridicol ca persoana care a prezentat raportul pentru buget, pentru Parlament, să vorbească despre 134 de miliarde de euro și să aibă doar 4 minute la dispoziție. Știu din experiența anterioară că dacă prin conferința președinților uh, ați face această prezentare, raportorul ar avea la dispoziție o oră și cei care intervin după raportor încă alte ore. Noch zum Abschluss, Reimer. Mulțumesc, Reimer, pentru uh, concluzii. Mulțumesc. Laszlo și An um, au pornit o dezbatere foarte interesantă și nu vreau să mă abțin de la a face următoarea observație. În, moment, în momentul în care nu intervin fondurile noastre uh, de solidaritate, există articolul 122 care se referă la catastrofe naturale, Uh, la care statul membru nu poate să uh, intervină, aici se poate decizi, decide din partea Consiliului un ajutor, uh, iar Parlamentul este și Comisia poate să decide, dar Parlamentul nu mai este informat. Iar după ce Comisia a utilizat acest articol ca temei legal pentru a uh, asigura mecanisme pentru catastrofe bancare, dar și catastrofe naturale, sunt uh, convins că cei de la Comisie vor uh, avea o abordare umană față de catastrofe precum cea din Ungaria. Domnule Surian, vă rog, doar o propoziție. Sidonia nu mi-a solicitat să spun ceva despre timpul de intervenție în plen. Mulțumim, nici nu ne-am gândit la asta. Așadar, termenul pentru amendamente 28 uh, octombrie, ora 12, joia viitoare. Mulțumesc, președintele a revenit și va relua regia. Îți mulțumesc, Iuta, și îmi cer scuze pentru faptul că am fost plecat, dar, cum am spus, a trebuit să prezidez un trialog pe tema inițiativei cetățenești și pot să dau uh, garanții Comisiei de Bugete în sensul că compromisul uh, spre care ne îndreptăm nu va costa nici măcar un sfanț pentru uh, contribuabilii europeni. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Domnul Giovanni Lavia, care este raportorul, ne va spune, dacă este aici, că acest punct este amânat. Da? Nu are nimeni nicio obiecție. Da, și Giovanni văd că uh, dispare în același timp cu punctul său de pe ordinea de zi. La punctul numărul 9, domnul François Alfonsi ne va spune că își dorește o altă procedură. Stimate colegi aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. A, ah, dar ce are microfonul acesta? Nu are nimic. Da, am fost solicitați să ne dăm avizul în ce privește procedura de reglementare, de procedura de modificare a regulamentului pentru politica comună de pescuit. Comisia noastră nu are mare lucru de a face cu această propunere pentru că nu are niciun impact bugetar. E vorba despre puncte tehnice care nu pun probleme. Și aș mai adăuga faptul că Comisia de Pescuit, care este competentă în fond, uh, vor depune niște amendamente care nu au nici ele niciun impact bugetar. Prin urmare, nu cred că are vreun sens să dăm un aviz și ceea ce vă propuneam eu, domnule președinte, este să informăm Comisia competentă în fond și să spunem că în absența vreunei incidențe pentru bugetul um, european, Comisia de Bugete se abține de la emiterea unui aviz, ceea ce va accelera procedura. Președintele, vă mulțumesc. Are cineva de făcut uh, vreun comentariu față de această sugestie? Dacă nu este cazul, atunci vom uh, fi de acord cu propunerea raportorului și vom trimite doar o scrisoare din partea președintelui Comisiei de Bugete. Putem acum să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul numărul 10. 11, 12, 13, 14 și 15. O discuție comună asupra mai multor proiecte de mobilizare a Fondului uh, European de Ajustare la Globalizare și Barbara este raportarea noastră, uh, îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi rog pe colegi să aibă răbdare să mă asculte pentru că această comisie a primit șase cereri pentru uh, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare și toate cele șase cereri provin din țările de jos, mai precis din uh, sectorul imprimeriei, din sectorul textil și sectorul uh, construcției de automobile. Acum trec la detalii. Mai întâi este vorba despre <clears throat> trimiterea în șomaj a 58 de lucrători care lucrau în 8 întreprinderi, respectiv din Nord Holland și Zuid Holland și îmi cer scuze colegilor olandezi dacă nu pronunț bine și au cerut 2.330.000 uh, de euro în jur de 2.330.000 de euro. Apoi este vorba despre sprijinul pentru 720 de rurale nelle regioni del Nord Holland e Utrecht. La montagna pentru regiunile din Nord Holland și Utrecht se cer în jur de 2 milioane 70 uh, uh, de mii de euro. Apoi, pentru 821 de lucrători care au lucrat în 70 de uh, um, întreprinderi și se cer 2 milioane 820 de mii de euro. A patra cerere pentru 650 de lucrători care au fost uh, disponibilizați din 45 de întreprinderi în uh, regiunile din Nederland și Hoverichsel, sper că așa se pronunță, pentru 2 milioane de euro. Ultimele două cereri au fost acceptate de Comisia Europeană în baza articolului 2, litera C din regulament, unde comisia uh, poate să decidă dacă acceptă sau nu să sprijine acei lucrători care și-au pierdut locul de muncă când este vorba despre un număr mic de lucrători. Însă s-a hotărât că aceste trimiteri în șomaj ar putea avea un impact major pentru uh, țesutul pentru întreaga societate din acea uh, regiune. Era vorba despre 129 de lucrători care au fost trimiși în șomaj din 9 întreprinderi din regiunea Limburg. Și aici se cer 550.000 de euro în jur. Ultima cerere pentru 140 de lucrători uh, uh, disponibilizați de două întreprinderi din regiunea Drenta, unde se cer 450.000 de euro. În ciuda cererilor uh, făcute de colegii, unii dintre colegii din această comisie, Comisia Europeană a preferat să aibă o linie bugetară specială pentru uh, transferurile care ar trebui să fie făcute către uh, întreprinderile mici și mijlocii. Eu țin tot timpul să spun acolo unde uh, comisia a găsit uh, marge, unde poate să uh, uh, ia banii necesari pentru a finanța aceste programe de ajutorare a lucrătorilor. Sperăm că toate aceste cereri vor fi votate cu ocazia uh, sesiunii plenare, uh, primii sesiunii plenare din noiembrie. Foarte bine, mulțumim. Comisia Europeană este reprezentată, da, domnul director general în persoană. Îmi pare rău, nu am văzut, uh, v-ați așezat în spatele sălii, precum elevii nu foarte buni. Dar dumneavoastră sunteți uh, un fruntaș și atunci ar trebui să uh, fiți mai vizibil. Doriți să reacționați la prezentarea doamnei noastre raportor înainte de a da cuvântul uh, director general de la comisie? Vă mulțumesc, domnule președinte. Aceste cazuri, așa cum ați putut să constatați, sunt oarecum identice pentru că e vorba despre uh, același sector industrial și sunt cam aceleași motive care au apărut dar potrivit regulamentului uh, asociat Fondului European de Ajustare la Globalizare, trebuie să prezentăm toate cazele în, cazurile în detaliu și să spunem dacă se încadrează la articolul uh, 2, litera A, B sau C sau la mai multe litere. Iată de ce se face această prezentare detaliată la comisia dumneavoastră. Altfel, cred că doamna raportor a luat toate uh, detaliile. Vă mulțumesc! Mulțumim! spune președintele. Da, vedeți că este un pachet destul de important. Avem șase cazuri diferite, două proceduri diferite, în jur de 3.000 de persoane și-au pierdut locul de muncă atunci când adunăm toate cifrele și bineînțeles că fondul trebuie să intervină. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, vă reamintesc calendarul. Astăzi Comisia de Ocupare își va adopta propriile avize. Termenul de limită pentru comisia noastră este 28 octombrie la prânz și vom adopta raportul doamnei Madera, rapoartele doamnei Madera, pe 9 noiembrie, astfel încât uh, uh, ele se poate să fie discutate în plenara din noiembrie. Vă mulțumesc. Dacă nu mai are nimic, nimeni nimic de adăugat, putem să trecem la punctul 16. Este un subiect deosebit de tehnic și de plictisitor. Potrivit acordului interinstituțional, e vorba despre ajustări care ar trebui făcute de Comisia Europeană și autoritatea bugetară este doar informată, cu excepția cazului în care domnul Böge vrea să facă un raport pentru a trimite un mesaj politic. Comisiei nu are sens să redactăm un raport. Deci mă uit la domnul raportor și îl întreb dacă vrea să se exprime. Nein, ich denke, wir können äh, diese technische Anpassung. Cred că putem să luăm la cunoștință această modificare tehnică, însă este un exemplu clasic cu privire la ceea ce se poate face prin mijloace tehnice. Pentru că, odată cu astfel de pentru că pentru aceste proceduri s-a negociat dur și atunci când regulile cu privire la adaptarea tehnică, uh, cu privire la venitul național brut uh, și se menționează o adaptare la categoria 1B, când statele beneficiare au uh, PIB-ul în 2007-2009 de minus 5% uh, și, de fapt, nu au acest uh, PIB, există nevoie de adaptări la uh, creditele de plată și de angajament. E bine, aceste trei state, Cehia, Polonia și Slovacia, au la angajamente un miliard și uh, vreo 200 la plăți uh, pe anii 2011, 2012, 2013, bani de care vor putea profita în această uh, perioadă datorită acestei uh, adaptări tehnice. Iată cât de importante sunt aceste aspecte tehnice. Ar trebui să le sprijinim și să le luăm la cunoștință. Très bien. Donc je modifie ma présentation. Foarte bine mi-am modificat documentul, fiindcă sunt niște detalii impresionante și Reimer ni le explică plin de pasiune. Nu cred că reprezentantul comisiei dorește să mai intervină, nimeni nu, niciunul dintre colegi nu dorește să intervină, toți au căzut în extaz și putem trece la următorul punct care nu e 17, vă propun să așteptăm sosirea directorului general al direcției pentru cercetare care se ocupă cu supravegherea proiectului ITER, fiindcă prezența domniei sale, evident, este foarte utilă pentru discuția ITER și acum abordează exact același subiect în Comisia ITRE, deci vă sosim câteva minute. Vă propun să-l așteptăm pentru punctul 17 și până atunci trecem la 18. O, îi voi da cuvântul doamnei Barbara Matera. Nu trebuie să vorbească dacă nu dorește, e vorba de un vot pentru raportul său privind Irlanda. Dar iată că domnia sa dorește să vorbească. Nu, doar că n-am fost atentă o secundă. Voiam să spun că deja am discutat mobilizarea fondului pentru această solicitare. Dacă doriți, sigur, putem vota, dar există mulți colegi care lipsesc și poate uh, putem amâna votul. Domnule președinte, sigur, dumneavoastră luați hotărârea. Cred că avem avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și putem vota acum, dacă dorim. Foarte bine, spune doamna Matera. Bun. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Deci raportul se adoptă în unanimitate, cu excepția domnului Bocons lucru care se notează pe procesul verbal. Continuăm, continuăm cu voturile. Punctul 19, domnul Laslo Surian are un raport de aviz pentru noi. De fapt, nu eu propun acest transfer, ci Comisia este așa numitul transfer general și cred că ar trebui să fim destul de, mândri, destul de mândri, fiindcă acum un an am spus că banii pentru rubrica 1B sunt puțini și acum iată că avem propunerea de a creștere 1B cu peste un miliard de euro. Și asta e un lucru remarcabil. În ultimii 10 ani, această propunere se referă la cel mai mare transfer general. Acum 5 ani, procentual vorbim, vorbind, era puțin mai mare acest transfer. Eu nu sunt foarte încântată de această situație și o să vă și explic pe scurt de ce. pot să spun că reducem anumite linii bugetare și creștem alte linii. Și, într-un final, liniile pe care le reducem acum vor fi vor avea impresia că au cheltuit fondurile 100%. Pentru că fondurile necheltuite nu vor rămâne acolo. Prin urmare, când analizăm care linie este cheltuită adecvat la nivelul implementării, nu vom mai putea folosi mecanic cifrele finale. Trebuie să vedem care a fost bugetul votat, care a fost bugetul implementat și apoi doar putem vedea dacă acele linii sau altele au avut cheltuieli de 100% și au fost bine implementate. Deci acele procente de 100% finale nu reflectă situația corectă. Însă, reversul medaliei este că, sigur, sprijin în totalitate propunerea comisiei. Nu ne aflăm în poziția de a îndeplini nevoile pentru liniile cărora le dă mai multe fonduri acum din alte surse. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla în Consiliu dacă propunerea ar fi ca ei să introducă noi fonduri în aceste linii. Însă, acest lucru este mai bun pentru că în ceea ce privește linia 1B avem declarația conform căreia în cazul în care nevoile vor fi mai mari decât bugetul votat, statele membre vor fi dispuse să plătească. Și în loc de statele membre, acum plătește linia bugetară pentru dezvoltarea rurală. Și asta este un alt motiv pentru care aici am avut un așa mare surplus la dezvoltare rurală. Sigur, analiza e un lucru în regulă, votarea e un lucru în regulă și raportorul UE a propus un vot pozitiv pentru acest transfer. Mulțumesc, domnule președinte. Zu sterben. Există un timp să uh, trăiești și o timp, un timp să mori. Asta înseamnă un timp, uh, există timpul pentru analiză și timpul pentru vot. Domnul Gotmanis, doriți să interveniți? Doriți să luați cuvântul? Un comentariu foarte scurt, fiindcă am vorbit deja cu domnul Surian despre aceste chestiuni importante. Putem pune întrebări comisiei? Dacă ne uităm la dosarul 22, vom vedea o rată de absorpție în tabelele eh, pe care încerc să le furnizez în fiecare lună pentru trei fonduri diferite. Și E foarte bine că, așa cum e scris în creșterea fondurilor pentru 1B, pentru fondul de dezvoltare regională și pentru fondul de coeziune, implementarea programelor ajunge la viteza de croazieră. Și eu uh, întreb comisia, de ce nu uh, se ajunge la viteza de croazieră și în cealaltă parte? Fiindcă în tabele vedem că Uh, absorție este doar de 19% la începutul celui de-al cincelea an. Și mă întreb de ce. Deci uh, situațiile cele două nu sunt similare. Asta este singura întrebare pe care aș avea-o pentru comisie. Mulțumesc. Înțeleg, deci, că ne aflăm în fața unui transfer al secolului, deci e proiectul secolului în ceea ce privește transferul, fiindcă de la începutul secolului 21 n-am văzut un virament sau un transfer, un transfer global de o astfel de amploare. 1792 de miliarde. Și uh, domnul Godmanis uh, a avut întrebări suplimentare. Prin urmare, obiectivul ar fi ca acest transfer, acest virament să fie votat la următoarea întâlnire, 9 noiembrie, și data pentru adoptare este 11 noiembrie. Și până atunci, Comisia poate transmite răspunsurile la întrebările raportorului și colegilor. Bun, trecem la ultimul vot înainte de a ne întoarce la punctul 17. Directorul ITER ni s-a alăturat și mulțumesc pentru prezență. Domnul Vladimir Manca va avea, are cuvântul care ne propune două posibile transferuri. Vladimir, ai cuvântul. Budem foarte stručný. Ide o dva presuny. Jeden je pre economic. Foarte scurt, domnule președinte, avem două transferuri. Unul pentru Comitetul Economic și Social, uh, în vederea modificărilor propuse, care se aplică la două poziții temporare care vor fi transformate într-o poziție temporară și una permanentă. O altă propunere este să se reducă poziția 1 cu un grad, deci este o îmbunătățire și nu e nevoie de fonduri suplimentare 278 de milioane de euro vor fi economisiți și propun să aprobăm acest lucru. Foarte bun. În ceea ce privește acest transfer de la articolul 47 există comentarii, observații. Dacă nu, votăm cine e pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă cu una, în unanimitate. Mulțumesc raportorului. În ceea ce privește ce nouă Parlamentului, domnule raportor. Parlament. Uh, Celălalt transfer este pentru Parlamentul European. Știm foarte bine că atunci când este vorba de pensii pentru orfani sau supraviețuitori, atunci când uh, moare un deputat sau un fost deputat, atunci evident, este ceva ce nu poate fi planificat și pentru astfel de diferențe avem cerințe mai stricte decât planul. Am avea nevoie de 150.000 de euro pentru linia de buget și eu recomand să fie uh, adoptată, aprobată. Le montant est approprié. Donc... Momentul este cât se poate de adecvat. Vom vota gândindu-ne la văduvele noastre și să spunem așa că sentimentele sunt oarecum amestecate. Cine este pentru acest vot recomandat de raportorul nostru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Unanimitate pentru văduvele noastre și pentru raportorul nostru. Nu mai sunt alte cereri de transfer, domnule raportor. Bine, vă mulțumesc. Am terminat cu voturile. Putem să ne întoarcem la punctul 17 de pe ordinea de zi. E vorba despre finanțarea complementară de care are nevoie proiectul ITER. Și vreau să spun atât pentru domnul director general cât și pentru ceilalți reprezentanți ai comisiei că Comisia de Bugete a avut mai multe schimburi de opinii pe această temă și Credem că proiectul ITER va fi unul dintre pionii avansați cu ocazia trialogului despre bugetul 2011. De asemenea, uh, va fi o miză pentru proiectul de buget rectificativ uh, uh, următor pe anul 2010, unde încă nu există un acord între cele trei instituții. Însă, înainte de toate, este important să avem punctul de vedere a celui care este însărcinat cu pilotarea acestui proiect la comisie, respectiv domnul Schmitz. Domnul Böge vrea să facă o scurtă introducere. Ich glaube, ich kann es mir ersparen. Ich habe eine... Cred că nu voi face asta la o altă reuniune în prezența directorului general. Mi-am făcut observațiile cu privire la această finanțare și am pus întrebarea dacă nu s-ar putea face o uh, finanțare a ITER uh, altfel. Toate grupurile, cu excepția unuia, au fost uh, de acord. Din principiu, subliniez din principiu, uh, au susținut uh, că, găsirea unor căi pentru finanțarea acestui proiect. Dar toată lumea a insistat că nu trebuie făcut pur și simplu pentru că există o propunere Uh, și se pun la dispoziție 400 uh, și există 400 de uh, milioane disponibile într-o altă linie bugetară și apoi se mai găsesc de undeva 500 de milioane și apoi se mai, mai joacă un rol important și aspecte ale programului de cercetare al acelui de al șaptelea program de cercetare este foarte important să ni se explice cum s-a ajuns la aceste cifre care uh, încalcă toate cifrele asupra cărora s-a căzut de acord. Aș dori să aud în măsura în care ni se poate spune în ce stadiu se află discuțiile ITER cu privire la uh, management, la structurile de management, uh, la bazele care trebuie create astfel încât în viitor totul să funcționeze mai bine. Și aș mai vrea să știu cum, pe baza, în, în legătură cu aceste întrebări deschise, care este programul în Consiliul, astfel încât să uh, nu decidă pur și simplu autoritatea bugetară o finanțare ulterioară de 1,4 miliarde, ci toate celelalte întrebări rămân uh, deschise și uh, se decid după ce autoritatea bugetară a decis să aloce aceste fonduri. Cred că oaspeții noștri de astăzi ne vor uh, răspunde la aceste întrebări, iar apoi aș dori și eu să intervin cu mare plăcere. Merci, monsieur le rapport. Foarte bine. Mulțumim, domnule raportor. Salvador Gariga a cerut cuvântul, însă îi rog pe colegii care au întrebări de adresat comisiei să se facă cunoscuți acum astfel încât domnul director general să poată să răspundă la toată lumea. James Ellis, uh, prietenul nostru Paul Rubic, deci Salvador acum are cuvântul. Da, domnule președinte, eu aparțin unui grup care sprijină cu tărie proiectul ITER. Noi suntem uh, foarte de acord cu acest proiect, ni se pare că este fundamental pentru viitorul cercetării în Europa și pentru competitivitatea sectorului industrial european. Așa cum spunea și domnul Böge, discutăm astăzi aici despre niște um, anumite neclarități care încă persistă și acest proiect suferă din cauza lipsei de planificare financiară. Și politica agricolă comună va, comună va fi cea care va trebui să plătească. Ea va plăti, ca să spun așa, oalele sparte, ea va fi țapul ispășitor. Și iată cum uh, uh, um, țăranii îi vor ajuta pe industriași. Mi se spune că anul 2010 este ultimul an când există un excedent bugetar la um, politica agricolă comună, astfel încât să fim noi vaca de mulți pentru proiecte industriale. Însă reforma uh, nu ne va mai permite așa ceva pe viitor. Deci, putem să facem totul dintr-o lovitură, dar este o manevră punctuală. Numai așa o să putem să finanțăm aceste proiecte macroeconomice. Dacă se va mai repeta acest scenariu, nu vom mai putea face lucrurile la fel. Tocmai de aceea, pe viitor, trebuie să găsim o soluție fiabilă. Deci, în ultim recurs, vedem că de la politica agricolă comună se iau uh, uh, toate aceste credite, aceste risturne care se întorc la statele membre. Dar nu cred că asta este problema, ci mai degrabă e una de principiu. Noi nu vrem să mai repetăm, cum spuneam, acest scenariu pe viitor. Nu mai dorim ca um, fondurile destinate agriculturii să fie refolosite pentru alte proiecte care, de fapt, sunt atât de îndepărtate de lumea agriculturii, precum ITER. Mulțumim. Acum are cuvântul James Ellis. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori ca domnul director general să ne spună cum se explică faptul că suma despre care se vorbește acum este de trei ori mai mare decât suma prevăzută inițial și apoi cum vor fi finanțate finanțate aceste sume suplimentare din buget? Și o altă întrebare suplimentară pe care o am și pe care o preiau de la un alegător de al meu. Apropo de felul în care vor fi pregătiți viitorii uh, angajați în proiectul ITER. Se vorbește mult despre acest proiect ITER, dar uh, mă întreb dacă avem suficiente resurse umane pentru a pregăti aceste programe, așa numitele programe JET. Și vreau să știu cine și cum uh, va putea beneficia de contractele care ar trebui să apară odată cu aceste programe de formare JET. Mulțumim, James, acum Paul Rubic. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este următoarea. Care este stadiul negocierilor în domeniul interguvernamental? pentru că, bineînțeles, problemele financiare nu sunt nu, prezente numai la noi în Europa, ci și la partenerii noștri. Există acorduri care prevăd uh, un, o, uh, un dezechilibru al dreptului uh, de vot, mai ales, așadar, acordurile interguvernamentale, la asta mă refeream, are Comisia în vedere o schimbare aici și Așadar, care sunt planurile aici? În al doilea rând, avem nevoie de un nou temei juridic pentru acordarea acestor noi mijloace? Ne așteaptă, finanțarea trebuie, următoarea etapă este etapa de construcție. Um, aceasta va solicita sume mari. Va exista o procedură de achiziție publică aceste um, licitații vor fi câștigate de către o filmă profesională? Respectiv, aceste licitații va fi con uh, condusă de către o um, firmă profesională, pentru că este nevoie de foarte mult profesionalism aici. Apoi există un business plan care ne arată cum se va modifica ITER și, uh, dacă um, suntem de acord cu această mărire a finanțelor? Ce se va întâmpla dacă nu suntem de acord cu această mărire? Ce s-ar întâmpla dacă am uh, micșora banii cu un miliard? Mulțumesc. Merci. Vă mulțumesc. Elga Trupel. <clears throat> Ja, danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus foarte frumos Reimer Böge, eu sunt, fac parte din grupul renumit de oameni care sunt împotriva proiectului ITER. Pot să vă spun că nu suntem singurii și GUE, în calitate de grup, a respins acest proiect. Și există o serie de colegi care, chiar dacă nu reprezintă poziția grupului, pot să spun așa, au exprimat un oarecare scepticism cu privire la acest uh, proiect. Nu spun că acest proiect nu va avea niciodată succes. Nimeni nu poate să spună asta. Există argumente dintr-o parte care spun că nu vor reuși, alții spun că va reuși acest proiect. Există și cei care nu știu, însă ceea ce mi se pare mie important în argumentația noastră ca grup al verzilor este să ne punem întrebarea ca, tocmai pentru că nu știm dacă va fi un succes, să alocăm atât de mulți bani și să scoatem uh, și să luăm acești bani de la alte proiecte din cadrul uh, programului cadru de cercetare despre care știm că au fost de succes și că pot fi de succes pe termen uh, scurt. Aceasta este, de fapt, întrebarea pe care uh, cred eu că trebuie să ne o punem și uh, răspunsul nostru este altul decât al dumneavoastră. Doamna ne a vorbit astăzi despre faptul că nu finanțăm diferite programe foarte importante, uh, schimbarea climatică și așa mai departe. Salvador spunea că nu se poate să luăm întotdeauna banii din, agri- din domeniul agriculturii, dar trebuie să ne întrebăm întotdeauna de unde luăm acești bani sau dumneavoastră trebuie să vă întrebați acești, de unde trebuie să vină acești bani dacă doriți uh, ca ei să fie alocați pentru acest proiect. Întotdeauna spunem, de aici nu putem lua bani, de aici nu putem lua bani, aici există probleme, dar neapărat vrem acest proiect. Este clar că numai prin redistribuția actualului buget se pot aloca astfel de bani și trebuie să ne întrebăm dacă suntem dispuși să plătim acest preț politic. După cum spuneam, verzii nu sunt dispuși să o facă, dar aș putea să-l întreb pe Salvador că dacă nu este vorba Uh, de redistribuție a fondurilor, poate prin uh, taxa pe uh, tranzacții financiare, am putea și de aici să obținem fondurile. Domnul Rubic s-a referit la management și aș dori și eu să mă refer la acest aspect. În ultimele săptămâni am auzit foarte des de probleme grave de management. Aș dori să rog Comisia să abordeze acest subiect pentru că este o altă problemă dacă atunci când uh, Uh, există un proiect în curs de desfășurare și uh, există probleme de management și se mai solicită și realocarea unor sume mari de bani. Euh, Mulțumesc. Directorul general poate deci să observe că toate grupurile uh, au intervenit, la fel cum au intervenit și colegi din mai multe țări, Spania, Regatul Unit, Austria, Germania și acum Damia Abad reprezentant al Franței, dacă pot să spun așa. Aveți cuvântul, domnule Abad. Mulțumesc, domnule președinte. Am un comentariu cu privire la acest proiect ITER. Evident, au existat probleme care au fost deja menționate și cred că e bine că Comisia pentru Buget s-a sesizat și alte comisii s-au sesizat cu privire la aceste probleme legate de gestionare, de structurarea acestui proiect, de funcționarea agenției um, internet din Barcelona. Și așa cum a spus doamna Trupel, uh, acum suntem în faza de elaborare. Există schimb, o schimbare la nivelul conducerii acestui proiect ITER, deci iată, au fost luate măsuri uh, și fără îndoială vom observa în curând și îmbunătățiri. Vreau să, să vă reamintesc anumite aspecte. Suntem în cadrul unui acord internațional care angajează Europa în restul lumii și putem să regretăm sau nu acest lucru, dar rămâne dat faptul că este în joc credibilitatea instituțiilor europene și a Uniunii ca întreg. În al doilea rând, ne confruntăm cu o miză politică și industrială dorim să avem o politică industrială adevărată în Europa? Avem un note temei juridic pe, din tratatul de la Lisabona, prin urmare politica industrială are sens și proiectul literar ar putea să fie o modalitate. Nu e nimic mai rău decât să oprești un proiect în derulare, mai ales unul industrial. Deci fie considerăm acest proiect sau altele ca ne fiind bune și uh, le oprim uh, din faza inițială sau le ducem până la sfârșit. Din punct de vedere al costului, al eficacității economice și industriale, nimic nu e mai rău decât să oprești un proiect la mijloc. Și există mize financiare, evident, și economice, dar trebuie să uh, împărțim lucrurile. Una e abordarea industrială, una e economică. Este absolut esențial să Uh, avem mai multe abordări. În ceea ce privește abordarea bugetară, sunt de acord când spuneți că există supracosturi bugetare care sunt dificil de finanțat din bugetele naționale și Am spus că nu dorim ca ITER-ul să fie varianta de ajustare. Cred că pe viitor, și sunt de acord cu cele spuse de, de Salvator. Nu agricultura sau alte domenii trebuie să financeze politica industrială. Și atunci, ITER-ul ne duce la un subiect drag președintelui la masur și anume cum finanțăm noile priorități politice, mai ales în domeniul industrial. Eu aștept din partea Comisiei răspunsuri nu doar pe termen scurt cu privire la finanțarea proiectului ITER, dar și pe termen mediu și lung pentru a ști ce facem în cazul unor proiecte, cum este ITER, Galileo și alte proiecte, este cum asigurăm o finanțare durabilă? Concret, vom căuta noi resurse proprii, vom face o uh, comunitarizare a anumitor cheltuieli? Uh, pe ce ne bazăm? Pentru că, evident, e clar că astăzi avem uh, soluții pe care le găsim, să spunem, pe un an, dar care nu sunt durabile pe termen lung și nu putem sprijini plus valoarea adusă de un proiect cum este cel ITER dacă nu facem așa ceva. E un proiect care reflectă o adevărată ambiție politică pentru Europa zilei de mâine și ce vom face acum la noile perspective financiare? Ce vom construi? Cred că aceste mari proiecte n-au căzut din cer Uh, și nu putem spune că n-au nicio influență asupra noastră și a cetățenilor. Nu avem uh, un, acest gen de proiecte doar pentru că vrem să mulțumim o comunitate științifică. E vorba totuși de un câștig economic și social, altfel nu am începe așa ceva. Și cred că Europa trebuie să dea dovadă de ambiție politică, de responsabilitate și vă invit să vă asumați responsabilitatea pe acest subiect și Sper să avem o misiune parlamentară care să poată meargă la Cadaraș pentru a vedea cum evoluează proiectul și să răspundem la uh, această întrebare să vedem care sunt problemele, să vedem cum pot fi rezolvate și doar așa proiectul poate fi unul pertinent, poate să reflecte o Europa a viitorului și așteptăm propuneri concrete din partea Parlamentului uh, în ceea ce privește o soluționare concretă. Cred că asta va, se va întâmpla acum, în curând. Deci, act aștept o serie de obiective și de condiții de finanțare, astfel încât acele proiecte să fie duse la bun sfârșit și să nu submineze credibilitatea UE pe scena internațională. Mulțumesc, iată că îl avem alături de noi pe directorul general care ne va răspunde, însă trebuie să-i uh, alocăm suficient timp. Geran Fer dorește să intervină foarte scurt, după care domnul director general Geran. Foarte scurt și eu am două comentarii și poate chiar întrebări. În primul rând, cu privire la acest angajament internațional pe care l-am luat. În mod normal am spune că cel mai bine ar fi să garantăm finanțarea pe termen lung prima dată și apoi să trecem la aceste angajamente internaționale. Dar n-a fost posibil să avem acea procedură deja, fiindcă pentru noi e o problemă simțim că suntem presați de comisie, nici se spune avem un angajament internațional, trebuie să respectăm, trebuie să veniți cu banii. Dar cred că ar fi mai bine să garantăm finanțarea înainte. Deci asta era întrebarea. Nu se pot face lucrurile invers. Grupul meu nu este împotriva proiectului ITER, dar nu suntem convinși că acesta este singura prioritate din categoria 1 -a. Există alte priorități și ne temem că aceasta ar putea duce la o situație în care va trebui să reducem alte cheltuieli din categoria 1A, care sunt la fel, dacă nu chiar mai importante. Comisia nu consideră că Comisia consideră că aceasta este cea mai importantă prioritate din categoria priorităților importante din 1A, atât de importantă încât toate celelalte pot fi reduse? Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul director general. Thank you very much. Uh, Vă mulțumesc. Îmi pare bine că mă aflu aici pentru prima oară, pentru că am fost recent numit director al Direcției Generale Cercetare și, apropo, de poi mâine se va numi Direcția Generale Cercetare și Inovare. Am fost numit de pe 1 iulie și nu a trecut o zi fără să am pe birou ceva legat de ITER. Este un proiect complex, este un proiect care pune probleme, într-adevăr. Un proiect unde s-au făcut greșeli, adevărat. Putem să ne permitem să oprim acest proiect sau să nu continuăm cu el? Nu. Dacă chiar doriți să ne atingem obiectivele în, domeniul mediului, al cercetării, nu putem să ne permitem să nu investim în fuziunea nucleară. Și ca să vă dau o cifră, E adevărat că costul total este de 6,6 miliarde de euro, o sumă enormă, dar noi în fiecare zi cheltuim exact aceeași sumă pentru petrol. Aceeași sumă, 6,6 miliarde. Dați-mi voie să intru mai mult în detalii. Sunt aici cu colegul meu de la Direcția Generală Bugete, care va aborda uh, aspectele strict bugetare. În ce privește creșterea costurilor, Așa cum știți și sunteți conștienți de asta, proiectul a uh, fost uh, afectat de această creștere foarte mare a costurilor. La început, costurile au fost estimate în 2001 și acordul a fost semnat în 2006. Sunt niște costuri care au fost acceptate de statele membre. Una dintre primele acțiuni ale organizației ITER atunci când a fost ea stabilită în 2007, a fost să facă o evaluare a um, uh, proiectului și în iunie 2008 s-au comunicat costurile reale care erau mult mai mari decât cele estimate inițial. Având în vedere această uh, mărire, noi am cerut să se facă o evaluare independentă a acestor noi estimări și la mijlocul anului 2009 toate evaluările externe au confirmat faptul că acești bani suplimentari, aceste costuri suplimentare erau cât se poate de credibile și a devenit clar faptul că uh, acest proiect trebuia finanțat cu mulți mai mult, mult mai mulți bani decât era inițial estimat. De aceea, în luna iulie, Comisia a făcut acele propuneri despre care colegul meu va vorbi mai în detaliu. Aceste propuneri nu doresc să ieșim cu totul din proiectul, din programul cadru, pentru că știți foarte bine că o treime din finanțarea ITER trebuie să provină de la uh, uh, programul cadru de cercetare. Dar știm de asemenea că uh, e nevoie de bani de la bugetul european pentru a finanța strategia Europa 2020, multe domenii precum consecințele îmbătrânirii sau lupta împotriva schimbărilor climatice. Bineînțeles că multe lucruri pot fi îmbunătățite în ce privește ITER, de exemplu gestionarea, guvernanța și așa mai departe. După acele studii de impact și evaluări um, independente, noi am făcut multe presiuni și am organizat mai multe evenimente, ca de exemplu organiza, uh, conferința de la Barcelona, de la Barcelona pe, tema, pe tema uh, viitorului fuziunii nucleare. Noi ne-am dorit de asemenea ca cei care se ocupă de ITER să fie numiți acolo pentru că sunt competenți și nu pentru că vin dintr-o țară sau alta. Frank Risco este directorul pentru Uh, fuziune uh, ca nouă formă de energie. Dumnealui are foarte multă experiență, are o carieră lungă pe care a desfășurat în Regatul Unit și în multe alte țări și ne-a adus un mare plus și um, cu ocazia conferinței de la Barcelona și în, în calitate de cooperator al nostru la comisie. Cred că cel mai bine ar fi să îmbunătățim uh, gestionarea. Și odată cu sosirea domnului Yoko Hima, care este noctu- noul director uh, general, credem că organizarea va fi mult mai bună. Acest domnul director general vine cu experiența sa din Japonia, în care s-a ocupat deja de fuziune. Și cred că nu e vorba numai despre uh, persoane, ci și de structură în sine. Trebuie să existe Uh, uh, o mai bună gestionare a costurilor, să existe auditori interne, astfel încât să ne asigurăm că nu vom mai fi confruntați cu asemenea uh, creșteri neașteptate a costurilor inițiale. Facem tot ce putem pentru a îmbunătăți, pentru a optimiza gestionarea resurselor și noi tehnici, noi uh, mecanisme de management vor fi implementate și pe viitor pentru a uh, face ca resursele disponibile să fie folosite într-un mod cât mai eficient cu putință. Vom avea și un calendar precis în acest sens. În ce privește guvernele, în comunicarea pe care am adresat-o statelor membre și Parlamentului European, am uh, înscris mai multe idei concrete despre felul în care rolul UE poate fi îmbunătățit în acest context. Pentru că nu avem uh, o participare proporțională în structurile de guvernanță ale ITER așa cum ar trebui. De aceea veți găsi aceste propuneri specifice în ce privește o mai mare participare la uh, gestionarea proiectului în următoarele săptămâni. Apoi, în ce privește această abordare comună și uh, organizația care să își aibă sediul în Regatul Unit. Știți că ea a fost finanțată din bugetul european și va fi în continuare finanțată până când uh, nu va nu mai avea rostul uh, în jurul anului 2013-2015. Și știți că atât uh, uh, um, specialiștii care lucrează acum la organizația din uh, Regatul Unit și restul resurselor umane vor fi încetul cu încetul transferate. Eu sunt încrezător în faptul că noile structuri de management pe care noi le instalăm, ideile pe care le lansăm, vor permite ca acest proiect să fie finalizat la timp, putem să-l punem din nou pe roate și, cum spuneam, vom putea să respectăm calendarul acum. Îi dau cuvântul colegului meu, dacă îmi permite domnule președinte, ca el să spună mai multe despre propunerile cu impact bugetar. Domnule Amasor, mulțumim, domnule director general. Domnul director general al bugetului vrea să mai adauge câteva informații. Foarte scurt, domnule președinte, fiindcă asta se va discuta și în cadrul procedurii de consiliere. Cred că colegul meu a explicat foarte uh, clar care este situația de la care pornim, care sunt problemele cu care ne confruntăm și știm cu toții condițiile în care putem finanța aceste nevoi, care deci au fost constatate. Am auzit mesajul Parlamentului care ne solicită furnizarea unei imagini de ansamblu mai complete a metodei de finanțare și mâine vom încerca să clarificăm cât mai posibil, cât mai clar posibil această chestiune. Nu cred, domnule președinte, că are rost să mai intru și în alte detalii, având în vedere că deja de mai multe ori am avut o discuție pe acest punct și anume finanțarea pe baza uh, rubricii 2, care e bine cunoscută. Vreau să vă reamintesc că astăzi, 11 zile după încheierea campaniei agricole pentru anul 2010, suntem în situația în care putem spune că suntem bine informați, fără prea mari greșeli cu privire la sumele disponibile pentru această rubrică pentru 2010. Dacă nu utilizăm fondurile care vor fi disponibile pentru 2010, dacă nu transferăm aceste fonduri, acestea riscă să fie pierdute și atunci ne vom confrunta cu o adevărată problemă de finanțare a proiectului ITER. Mulțumesc, domnul Briscoe, directorul Departamentului pentru Fuzionarea Energiei este alături de noi. Doriți să adăugați ceva și dumneavoastră? Thank you. Maybe I can make a brief statement. Mulțumesc. O scurtă, un scurt comentariu ITER, după cum știți, este un mare proiect științific și în acești 10 ani uh, s-a dovedit a fi și un imens proiect de construcții. Când am început în Barcelona, în februarie anul acesta, mi-am dat seama că e nevoie de o mai bună gestionare a proiectului ITER. Aveam o echipă tehnică puternică, o echipă de contractori puternică, dar nu aveam și un management de proiect adecvat. Și pe asta am pus accentul în aceste prime luni. Am propuneri pentru modificarea organigramei pentru ca managementul de proiect să devină centrul activității am să schimb câteva persoane din funcții ca parte a schimbărilor structurale. De asemenea, am să modific procesele utilizate pentru asigurarea acestei gestionare a proiectului și am să recurg la practicile normale folosite în orice proiect industrial de această amploare. Intenționez de asemenea să modific și sistemul de raportare, astfel încât oamenii să poată înțelege lucrurile mai clar și progresul făcut atât la nivel intern cât și la nivel extern. Deci, aceste propuneri le formulez de mai mult timp, de câteva luni, au fost aprobate pe 5 octombrie în Consiliul de Administrație. Săptămâna trecută am făcut prima modificare în structură și în această săptămână m-am întâlnit cu noi lideri ai echipelor de proiect care acum, așa cum am spus, se află în centrul acestei noi structuri. Vreau să spun că schimbările nu sunt discutate doar la nivel teoretic, ci iată se produc și în practică. În ceea ce privește limitarea costurilor, uh, acest lucru merge mână în mână cu gestionarea sau managementul de proiect. Este parte integrală a acestui proces. Și pot să vă dau câteva garanții în ceea ce privește limitarea costurilor. Cifrele care au fost menționate aici rezultă din uh, revizuiri de amploare făcute acum 2-3 ani și cum uh, a explicat Digi, suntem auditați de niște evaluatori independenți. De curând, mă bucur să vă informez, Uh, nu am mai avut surprize neplăcute. Deja de un an pot să vă spun că nu s-a mai descoperit nimic relevant în ceea ce privește costurile ITER, deci ceva care să ducă la creșterea acestor costuri. În același timp, am uh, alocat și o parte dintre contractele mari pentru ITER și până acum s-a dovedit că prețurile pe care le trebuie să le acceptăm sunt chiar sub estimările noastre de costuri. Iată deci două motive pentru care pot să mă declar mulțumit cu cifrele menționate aici și mm, pot să vă garantez că nu se prevăd creșterea la acestor costuri. În plus, proiectul a avansat. Când uh, estimarea de costuri a fost făcută acum 2-3 ani, încă faza de proiectare nu era finalizată și existau um, decalaje identificate pe măsură ce lucrurile evoluau. Dar acum am trecut de acea fază, partea de proiectare este finalizată și a început construcția propriu-zisă. La Cadaraș puteți vedea că se înalță noile clădiri pe platformele pregătite și în fabricile europene se fabrică deja unele dintre piesele de mari dimensiuni. Mulțumesc! Très bien, merci monsieur le directeur, monsieur le rapporteur. Euh, Mulțumesc domnule director, domnule raportor, doriți să interveniți cu concluziile la această discuție? Mulțumesc. După cum spunea și directorul general, în următoarele zile și săptămâni ne vom ocupa de acest subiect și la uh, trilog. Ceea ce discutăm aici nu este vorba de neîncredere personală. Ceea ce ne-ați explicat dumneavoastră acum sună promițător, într-adevăr. Dar noi nu suntem încă siguri cu privire la uh, propunerile finale uh, privind planurile de management și la modul în care sunt acestea acceptate și puse în practică. Dar pe 11 noiembrie dacă în timpul concertării ajungem la un acord, trebuie să votăm cu privire la finanțarea suplimentară. Este o cerință importantă. De aceea cred, domnule director general, uh, cu privire la buget, cred că dacă nu aflăm exact uh, cum se întâmplă, care e situația clară cu cifrele, nu numai că există acești bani în linia pentru agricultură. Ei bine, banii nu sunt pierduți, ei pot să se întoarcă în statele membre și poate uh, putem anul viitor, um, când votăm, să putem vota o, o rectificare în altă direcție. Știm că în situația în care ne uh, aflăm, mă uit la Paul Rübich, există declarații din partea ministrilor din Austria care refuză și uh, resping uh, rectificarea bugetară așa uh, cum o propune Comisia. Din țara mea vin semnale similare. Este jocul clasic. De aceea este nevoie de credibilitate cu privire la cifrele numite aici și cu privire la, practic, cine pune mâna în foc că vom reuși să obținem ceea ce dorim cu, acest, cu acești bani alocați. Nu este vorba numai de 1,4 miliarde. Dacă s-a stabilit că va fi aproximativ cifra totală de 6,6 miliarde până în 2020, am dori să avem și o garanție a faptului că la negocierile cu privire la viitorul cadru uh, financiar uh, nu vom avea iarăși o, o surpriză. Am vrea așadar să știm care este situația aici. În plus, aș mai fi dorit să avem parte de o clarificare cu privire la ce înseamnă pentru noi faptul că pe 12 octombrie Motoyema a fost a, a spus foarte clar că, având în vedere situațiile, situația din uh, Franța, vor avea loc audierile cu privire la acest... Uh, că vor avea loc uh, audierile publice în Franța cu privire la acest proiect. Poate putem afla mai mult despre asta uh, și cu privire la alte aspecte ce pot duce la costuri suplimentare. Și uh, calendarul este uh, interesant, pentru că comisia se utilizează, se folosește de uh, această ocazie pentru a transfera bani din 2010 pe 2012 uh, și 2013. Așadar, va trebui, dincolo de ITRE, de ITER, lucru deja controversat, să discutăm uh, transfer de fonduri înspre 2012-2013. Bineînțeles, disponibilitatea există, dar nu cu orice preț și nu uh, acceptând neglijarea altor proiecte, mai ales că uh, Um, comunitățile științifice au fiecare câte o, imprez, o convingere cu privire la ceea ce va, va aduce mari uh, progrese în viitor. De aceea, cred că, evident, trebuie să ajungem la un acord uh, echilibrat care să însă uh, să clarifice mai bine aspectele bugetare, fac uh, un uh, mic brainstorming, pornind de la premisa că vom găsi o altă cale cu o altă uh, propunere a Comisiei să finanțăm ITER fără să încălcăm prerogativele Parlamentului. Dar dacă facem asta, trebuie să existe garanția că avem, de fapt, înainte pe masă uh, Um, deciziile um, esențiale pentru a putea elibera acești uh, bani în calitatea noastră de autoritate bugetară. Și, bineînțeles, asta va depinde de ce ne va propune Comisia la începutul concertării. Foarte bine. Mulțumim, domnule raportor. Cred că Comisia v-a ascultat cu atenție cu ocazia ultimului trialog uh, bugetar, am ajuns la un acord cu Consiliul pentru a organiza probabil la începutul anului viitor o misiune comună. E neobișnuit să se organizeze o misiune la care să participe toate cele trei instituții. Deci, cât spuneam, o misiune la Cadaraș, în Franța dar mi se pare că lucrurile cele mai importante acum nu au loc la Cadaraș, ci la Barcelona. Deci uh, va trebui să mergem și în locul de unde este pilotat uh, întregul proiect, nu numai pe șantierul de la Cadaraș. Așa cum a arătat raportorul nostru, propunerile comisiei pentru a putea să finanțăm uh, sumele suplimentare necesare, nu rezolvă de fapt problema. Pentru că ele nu sunt valabile decât pentru perioada 2010-2013. Și e de altfel uh, un adevărat număr de gimnastică la trapez o adevărată acrobație pe care o facem, pentru că în anul 2010 putem să beneficiem de resurse care sunt disponibile, dar le vom cheltui abia din 2012 încolo. Problema însă se pune din nou după anul 2013. Sperăm ca reformele care vor fi implementate vor avea rezultatele așteptate. Nu avem niciun motiv să ne îndoim în ce privește alegerile făcute de um, noua structură de management, dar, așa cum au spus toți colegii, e un proiect deosebit de important. Majoritatea Parlamentului este pentru reușita acestui proiect. Însă, trăim niște vremuri foarte grele când trebuie să strângem cureaua și de aceea trebuie să analizăm lucrurile foarte îndeaproape. Încheiem astfel dezbaterea la acest punct. Stimați colegi, cred că am epuizat punctele de pe ordinea de zi. În sală vor rămâne coordonatorii pentru o reuniune de o oră. Următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc pe 9 noiembrie la Bruxelles și în mod excepțional vom începe la orele 9 și vom lucra în continuu până la orele 18.30. Vă mulțumesc! Oui, oui, bien sûr, bien sûr.